rog, ocupați loc. Declarăm ședința deschisă. Interpreții au o declarație. Mi-au spus că interpretarea va, se va încheia la ora 10.30, deci vă rog să fiți riguroși în ceea ce privește examinarea ordinii de zi. Asta este din cauza că suntem în a 24-a zi a acțiunii noastre de protest. Administrația încă nu a făcut nicio încercare de a rezolva conflictul și, din contră, după 8 luni de deliberări cu uh, Comitetul Personalului, secretarul general acum a venit cu o poziție și mai dură. Prin urmare, vom păstra politica noastră de a nu acorda depășirea timpului prevăzut pentru reuniuni. Vă mulțumim pentru atenție. Dacă ne uităm la ordinea de zi, dacă nu aveți obiecții, putem să o considerăm adoptată. Vă precizez că vom avea o reuniune extraordinară a comisiei noastre și a ECON în 2 iulie la Strasbourg în legătură cu Invest EU. J'évoque maintenant l'étude qui a été iar acum vom uh, examina studiul departamentului tematic IPOL în ceea ce privește extinderea sistemului de surse potențiale potențiale de venit ca urmare a prelungirii perceperii de taxe de către agențiile UE. Îi urez bun venit, le urez bun venit experților cabinetului Deloitte care ne vor expune rezultatul acestui studiului, domnul Thierry și de Broc și domnul Jack Lennon. Dau cuvântul acum raportorului nostru permanent pentru agenții, Jens Galler, pentru o scurtă prezentare. Ja, um, vielen Dank, Herr Präsident. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Problema finanțării agențiilor ne-a preocupat în diferite în diferite măsuri și în diferite, în o diferită amploare în funcție de situație. În ceea ce privește veniturile agențiilor, am încercat uh, să vorbim și despre um, oficiul uh, de la Alicante, care, de exemplu, are mai, venituri mai mari decât ceea ce poate să cheltuiască, iar regulamentul financiar nu ne prim, permite să folosim bani în altă parte. Deci Acesta a fost exemplu de la care am plecat. În același timp, avem uh, agenții care nu oferă servicii care pot fi tarifate atât de ușor uh, pentru ca să se poată calcula un venit, de exemplu, și uh, aceasta pune problema de asemenea. Bugetul agențiilor este relativ mic dacă este să ne uităm la întregul buget european, dar cu siguranță dacă încercăm să căutăm uh, surse de economii în Uniunea Europeană, mulți se gândesc în primul rând la agenții, pentru că există foarte multe agenții de care nu se știe foarte bine câteodată ce fac. De aceea, politica mea ca raportor permanent pentru agenții a fost să încerc să mai reduc presiunea și am încercat împreună cu agențiile să găsesc căi pentru ca să se poată reduce finanțarea de la bugetul Uniunii Europene, deschizând alte surse de venituri uh, agențiilor. Mă bucur foarte mult că și comisia noastră a fost de acord să mandatăm încă o dată un studiu mai profund pe acest subiect și să cerem Deloitte să întocmească acest studiu în legătură cu agențiile. Deloitte a mai uh, fost de mai multe ori mandatat să ne dea părerea sa despre agenții și mă bucur că acum avem ocazia să-i ascultăm. Merci, monsieur rapporteur. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Dăm acum cuvântul experților. Poate domnul Thierry Van Schubrock pentru prezentarea acestui studiu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru prezentare și oportunitatea de a prezenta concluziile studiului nostru aici astăzi. Este, am examinat 33 de agenții descentralizate care uh, au venit de peste 3 miliarde de euro în 2018 Vom discuta câteva beneficii și limite ale acestui sistem. Concluziile noastre se bazează pe mai multe interviuri cu uh, părțile implicate instituționale. Uh, după aceea am uh, sondaj, un sondaj completat de 24 din 33 de agenții și 6 studii de caz uh, ale agențiilor europene care reprezintă aviația, securitatea, piețele și substanțele chimice. În contextul acestui studiu am examinat două tipuri de activități ale agențiilor. În primul rând, activități de autorizare, certificare, aprobare, cu potențialul de a genera uh, venituri care ar putea să reprezinte 61% din bugetul Uniunii. În natura venitului acestor agenții uh, există și potențialul de uh, venituri pentru finanțarea UE. Până la urmă, există uh, agenții care se finanțează complet uh, și altele care se finanțează parțial și se cofinan- sau cofinanțate, EASA, până la 60, până la 80% și de la 40 până la 80% ESMA. Agențiile fără să, activități de supraveghere nu impun taxe există uh, aceste taxe ca plate pentru servicii. Uh, este vorba aici de în jur de 10 activități, cum ar fi publicare, procesarea datelor, coordonare și așa mai departe. 19 agenții prevăd posibilitatea de a taxa uh, actorii externi pentru acest, tipuri de, acest tip de servicii, însă în momentul de față doar patru dintre ele aplică acest tip de taxe CDFO, PEASA și EMA și Eurofound. Este important să știm că aceste activități generează doar 0,02% din venitul agențiilor, deci mai puțin de un milion de euro. Potențialul de a extinde acest tip de finanțare este și el limitat pentru că se limitează pentru că activitățile care sunt considerate uh, bunuri sau servicii sunt uh, finanțate de la bugetul comunitar și domeniul de aplicare al acestor activități este destul de limitat pentru că uh, este vorba de sume mici și de asemenea venitul nu este stabil sau previzibil. Câteva învățăminte din cercetarea noastră inițiativele pentru a scădea presiunile asupra bugetului Uniunii au fost salutate de către toți, eh, toate părțile implicate. Eh, acest lucru ar putea duce la creșterea taxelor, dar și alte surse de finanțare, granturi, contribuții din partea statelor terțe. Însă, venitul agențiilor este va fi în continuare finanțat în special de la bugetul Uniunii. În momentul de față, regulamentul nu uh, prevede o abordare sistematică pentru finanțarea prin taxe a agențiilor și uh, acestea sunt uh, în continuare finanțate în majoritate de la bugetul comunitar și uh, chiar acolo unde există un model, nu, se, nu s-a adoptat încă uh, modelul de reglementare. De asemenea, existența unui asemenea uh, sistem pentru agenții nu garantează neapărat executarea mandatului lor, discutat și în descărcarea de buget pe 2015 în cadrul Parlamentului European. Există beneficii în legătură cu uh, ace- un asemenea sistem, pe cum și limite, avantaje din punct de vedere operațional și bugetar. Aceste taxe apropie agențiile de piață, le permit să răspundă mai rapid la necesitățile uh, utilizatorilor și le permit o alocare mai bună a resurselor. Există și limite, însă din perspectiva uh, personalului și din perspectiva bugetară, nu se nu permit flexibilitate în organigramă și uh, perspectivele bugetare ar scădea de facto. Orice model va fi ales, uh, Experiența ne arată că este important să acordăm atenție echilibrului între transparență și complexitate în felul în care sunt gestionate aceste taxe, costurile de management și de implementare pot să crească destul de mult. Și în acest context, atât Comisia și Autoritatea Bugetară au susținut o mecanisme simple de implementare pentru a minimiza costurile de introducere a sistemelor de taxe. Intrând acum în detalii, agențiile cu activități de supraveghere, reglementare și înregistrare au un potențial mai mare de finanțare din taxe din partea industriei, însă această creștere nu va depăși 3%, ceea ce ar, ar face ca ponderea să crească de la 34 la 37%. S-a, planul pe care îl vedeți uh, arată uh, perspectiva de creștere în funcție de uh, finanțare există elemente uh, în stânga pe axa eh, Y, fezabilitatea implementării sau extinderii uh, taxelor și pe taxa X uh, activitățile eligibile ca procent din activitățile totale. Așadar, vorbim despre potențialul financiar. Dacă vă uitați la culori, Bulele verzi pe care le vedeți pe grafic reprezintă agenții pentru care există un status quo al uh, reglementării taxelor, unde nu se așteaptă niciun fel de schimbări. Asta nu înseamnă că există un status quo în ceea ce privește taxele. De exemplu, ECA, în momentul de față nu există nicio inițiativă pentru noi activități finanțate prin taxe, însă aceste taxe vor scădea în următorii ani la jumătate comparativ cu nivelul din 2018, ceea ce înseamnă că creșterea globală de 3% calculată va compensa scăderea de la ECA cu o creștere a potențialului legat de o serie de alte agenții. Și pe acestea le-am indicat cu culoarea albastră. Există o serie de agenții care ar putea să își extindă finanțarea prin taxe EASA cu o legislație de reglementare a dronelor, de asemenea taxe suplimentare cu ERA, cu al patrulea pachet feroviar, EBA, EIOPA și ESMA. Aceste agenții uh, vor trece de la cofinanțare către uh, taxe. Agențiile cu gri refle- se, au în studiu acum uh, fezabilitatea taxelor, cum ar fi ASER. Există anumite activități cuantificate care ar putea să ducă la o finanțare de în, loc, în jur de 50%. Uh, există studii în momentul de față și la EFSA în legătură cu uh, un mecanism de finanțare. Aici eh, este vorba de activități cum ar fi eh, eh, servicii cloud și monitorizare. Aici trebuie să avem în vedere că exista deja o inițiativă în 2012 în legătură cu evaluarea de impact și atunci s-a concluzionat că nu se vor impune taxe pentru EFSA. EMSA Am ar putea să primească atribuții de supraveghere. 21 de agenții pe care le-am studiat nu au avut în vedere activități finanțate prin taxe. În ceea ce privește creșterea potențială a acestei finanțări, doar o parte uh, intră în actualul CFM, Există și aspectul controversat al acestei, acestui tip de finanțare prin beneficiare, indire, beneficiare indirecție EBA, EOPA și ESMA. Există o încercare de a debloca această controversă din partea Parlamentului European în septembrie. Am menționat mai devreme diversele faze ale uh, progresului înregistrat în ceea ce privește implementarea sistemului bazat pe taxe. EFSA și ASER sunt încă în uh, faza preliminară la nivel de agenție, iar celelalte cinci agenții menționate sunt deja la procedura de comitologie. Concluziile acestui studiu sunt că majoritatea agențiilor au uh, majoritatea agențiilor care au activități care ar putea să fie supuse taxelor deja colectează asemenea taxe, am menționat deja suma și proporția nu ne așteptăm să crească semnificativ. Ar fi câteva activități suplimentare eligibile pentru această finanțare Există un potențial limitat pentru finanțare prin taxe, însă nu este o preocupare foarte mare pentru aceste agenții. Aceste agenții, în general, își desfășoară, desfășoară activitățile în mod satisfăcător, în conformitate cu sursele actuale și viitoare de finanțare pe care le-au dat dispoziție. Există activități care pot fi potențial supuse taxelor și care nu sunt finanțate prin taxe, acolo trebuie să ținem cont de faptul că beneficiile uh, depășesc eventualele neajunsuri. Dacă se vor crea noi agenții, Eh, este, ar fi bine ca eh, finanțarea prin taxe să fie avută în vedere de la bun început în eh, cadrul fin, de, financiar de reglementare care ar putea să minimizeze sarcina administrativă pe care o uh, presupune câteodată introducerea unui sistem de uh, taxe. Bineînțeles, orice complexitate inutilă în aceste sisteme trebuie să fie evitată. Închei astfel observațiile mele introductive și stau la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Merci, monsieur, pour cette... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Iar uh, acum vreau să întreb pe raportorul permanent, Jens Geier, dacă are observații de făcut. Mulțumesc. Da, am observații. Aș dori să dau cuvânt, să vă spun câte ceva despre părerea mea. Deci în acest studiu avem destul de multe elemente pe care putem să ne bazăm în următoarea perioadă când vom uh, lucra în această direcție. Avem destule indicații despre felul în care poate fi extinsă um, această politică de finanțare prin taxe mi se pare foarte util. Destul de dezamăgitor însă mi se pare um, că este faptul că nu putem să depășim 37%. Uh, Eu speram să putem să încasăm mai mult. Dacă așa este însă, așa este, nu avem ce să facem. Pe de altă parte, este destul de liniștitor să știm că am exploatat la maxim potențialul. A spus și că ar putea să existe două agenții care să folosească modelul la maxim, e foarte bine și poate e interesant să vedem pe viitor uh, cum o să putem să folosim acest lucru. Două puncte mi s-a părut foarte importante în acest studiu pentru că în discuțiile pe care le-am purtat în această comisie au revenit tot timpul aceste puncte. dreapta din acest Parlament își face griji tot timpul dacă în legătură cu introducerea taxelor pentru agenții nu avem prea multe sarcini pe umerii uh, firmelor, economiilor și economiei și dacă aceste agenții n-ar trebui să fie aduse mai aproape de piață, să aibă o planificare mai bună și să răspundă mai bine la cererile uh, tuturor celor implicați, a uh, actorilor. Nu mi se pare atât de rău până la urmă să um, o luăm pe această cale, să avem un model uh, mai bun care să poată să permită cooperare mai bună între participanții la piață și agenții. Și mi s-ar părea foarte bine dacă dumneavoastră ați putea să ne mai dați câteva detalii despre această schemă și să ne dați un exemplu concret ceea ce ar întreb, ce însemna acest lucru. Colegii de pe dreapta au, uh, știți, un fel de mantra creștin-democrată, pentru că altfel, uh, dacă nu consideră că trebuie să procedeze așa, li se pare că e mare tragedie. În orice caz, oamenii consideră că piața trebuie să ajute agențiile și că um, acest model ar putea să le ajute uh, concret chiar. Pe de altă parte, însă, se mai pune și problema independenței agențiilor în momentul în care se introduc taxe și aici s-a ajuns la concluzia că actorii implicați nu trebuie să-și facă griji. Aș vrea să vă rog să ne mai expuneți puțin despre aceste două puncte, părerea dumneavoastră și concluziile pe care le-ați tras după ce ați făcut studiul. Mulțumesc! Mulțumesc! văd că anumite subiecte au trezit anumite replici de la colegul meu, raportorul permanent. Avem o, un raționament aici pe care nu prea îl înțeleg. Dacă plătesc, se plătesc taxele, se spune că ar putea să fie periclitată independența, dar totuși într-o democrație se percep impozite și contribuabilii nu și-au pierdut independența pentru că plătesc taxe, nu? Eu zic că dacă taxele sunt plătite în funcție de o reglementare și că toată lumea le respectă, nu văd care e problema. De fapt, n-am înțeles de ce suntem limitați la 37%. O să dăm cuvântul colegilor care au cerut cuvântul. Doamna Gresle a cerut cuvântul. Mulțumesc. Mantra noastră de care vorbeați nu este cât costă lumea asta atâta timp cât alții plătesc. Aș vrea să pun câteva întrebări. În primul rând, n-am înțeles care este cererea cu privire la regulamentul financiar al agențiilor. Dacă agențiile rămân în regulamentul financiar, dar vor să fie eliberate pe acest uh, domeniu, mi se pare problematic, pentru că regulamentul financiar garantează să nu existe anumite uh, excese pe care cu siguranță le-am avea, pentru că agențiile sunt uh, și ele foarte dependente central și deci studiul mi se pare că ne arată tocmai cam care este situația, iar la descărcare ne, ne permite și uh, regulamentul actual să vedem ce se întâmplă și să controlăm bine situația agențiilor. Apoi, în ceea ce privește mm, dacă respectivele taxe sunt uh, potrivite sau nu, n-am reușit să citesc uh, studiul încă, Uh, am văzut la EHA, de exemplu, că avem taxe foarte mari, dar a existat o revoltă a întreprinderilor împotrivă și atunci EHA și-a redus um, taxele. Procesul poate să funcționeze, dar nu trebuie neapărat să funcționeze fără influență externă. Avem un conflict de interese însă și în uh, economie, între cei mari și cei mici. Cei mari au interes ca cei mici să fie dați afară de pe piață din cauza taxelor mari, și aș fi vrut să știu ce plase de siguranță ați prevăzut în acest sens. Eu cred că la agențiile pe care le avem um, am face o mare greșeală dacă am intra în aceste conflicte de interes și dacă am încerca să punem uh, cele două categorii, unul potriva celuilalt. Eu zic că trebuie să mai aflăm câte ceva despre acest subiect pentru ca să vedem ce siguranțe ați prevăzut. Mulțumesc! Domnul Rübich, vă mulțumesc foarte mult! E un domeniu foarte interesant să vorbim despre agențiile Uniunii Europene, pentru că ele au crescut și din punct de vedere istoric au mai multe sarcini, au structuri diferite ca înainte și întrebarea care se pune, dacă ne gândim astăzi cum funcționează sistemul de venituri și cheltuieli și cum putem să-l îmbunătățim, dacă nu am putea să ne gândim, de exemplu, ca acele silozuri de cunoștință pe care le reprezintă agențiile, care generează foarte multă cunoaștere, și care aduc o plus valoare europeană evidentă, cum ar putea să fie mai bine puse în rețea. Eu cred că o armonizare a diferitelor activități microeconomice în agenții ar fi o variantă posibilă la care am putea să ne gândim. Apoi se mai pune problema și cum funcționează comunicarea între agenții am fost de curând la o întâlnire unde s-au întâlnit cele 44 de agenții și cred că aproape 400 de colaboratori din agenție erau acolo și vreau să am întrebat cine mai cunoaște altă agenție, cine cunoaște 5 agenții, deja erau 50% care știau și cine cunoaște mai mult de 10 agenții și, mă rog, în final, uh, unul uh, dintre ei a vrut să ne spună care sunt nu, a zis, a fost o glumă, nu știu mai mult de 10 agenții. Deci, de fapt, avem o problemă că agențiile între ele nu au o colaborare, nu au o cultură a cunoașterii reciproce și eu cred că o restructurare a colaborării, o colaborare mai orientată spre, spre uh, scopul final ar fi un lucru bun. EASA și ENISA, de exemplu, uh, dacă am vrea să avem o piață internă digitală cu uh, cu conducte din uh, cabluri din fibră de sticlă și vrem să fie uh, foarte bine um, în rețea, atunci aceste trei agenții ar trebui să fie cele care colaborează cel mai mult. Dar momentan nu avem structuri de comunicare între agenții, nici nu se poate evalua bine comunicarea, nu se știe cum funcționează eu zic că aici am avea într-adevăr nevoie de acțiune rapidă. Ar trebui să examinăm cum putem uh, influența mai bine structurile acestea în agenții și, pe de altă parte, să vedem și cum am putea să le incităm pe aceste agenții să lucreze mai bine împreună. Eu văd că cu cât folosul e mai mare, cu atât costul uh, non-Europe este mai mare, cu atât trebuie să discutăm mai serios despre uh, taxare, pentru că mi se pare că trebuie să găsim calea pentru a îmbunătăți funcționarea lor și să comunicăm uh, calea aceasta și agențiilor. Comunicarea despre folosul a ceea ce facem câteodată lipsește și acum ne aflăm în fața alegerilor uh, europene, în ajunul lor și de multe ori nu știm exact de ce facem unele lucruri și atunci cum putem cere de la cetățeni să știe acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi răspunde pe plan ideologic domnului Gaier, pentru că nu este oportun și nu e punctul care e de mare interes astăzi. Am două întrebări însă. Prima întrebare. Atunci când spuneți că procentul de venituri a putea să treacă de la 34 la 37%, pe ce vă bazați? Care este evaluarea pe care ați făcut-o? care sunt parametrii care v-au permis să ne spuneți că nu putem să sperăm la mai mult de 37% și ce înseamnă aceasta în uh, cifre absolute? A doua întrebare e următoarea. Voi face o analogie cu statele membre pentru că acolo avem o administrație fiscală centrală care este responsabilă pentru diferitele tipuri de impozite. Dacă înțeleg bine însă, aici fiecare dintre agenții trebuie să-și organizeze propriul sistem de colectare a taxelor față de cei care trebuie să plătească. Vreau să știu dacă ați studiat problema sau... Și mă apropii și de ce a întrebat domnul Rubich aici există o posibilitate de a avea un sistem de formare. Știu că avem 36 de agenții, există un serviciu pentru gestiunea personalului în fiecare, unul de bugetar, de colectare și altul pentru colectarea taxelor. Vreau să știu dacă există posibilitatea de a avea un sistem alternativ care să fie mai rentabil și care să fie la fel de eficient în același timp și să coste mai puțin. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dupre, într-adevăr, dumneavoastră mi-ați furat prima întrebare, adică de ce înseamnă 30 și ceva la sută în ceea ce privește contribuția uh, față de bugetul european. Uh, Mă bucur foarte mult să, ascult, să că ați spus această întrebare. Poate că eu aș putea însă să construiesc pe baza ideologică pe care a stabilit-o domnul Gaier despre independența agențiilor și despre compromisul pe care poate să reprezinte acest lucru în momentul în care se colectează taxe. Următorul pas ideologic în anumite contexte. A sugerat, deci, că funcția de reglementare care este garantată de către agenții ar putea să beneficieze de crearea și franșizarea acestei funcții uh, către sectorul privat și ar putea astfel să creeze un cadru mai competitiv pentru um, punerea în aplicare a unor funcții de reglementare. Poate că um, deși poate să pară o idee foarte inteligentă, nu este chiar așa. Experiența arată că nu e chiar atât de bine și că este nevoie de... Uh, că se creează o compromitere mult mai profundă a sistemului de reglementare în ceea ce privește relația cu clienții și se cam uh, creează o uh, tulburare în toate funcțiile acestea. În ceea ce privește impunerea de taxe și oferirea de unui sistem de colectare de taxe, trebuie să existe un set foarte clar de standarde pentru ca cei care primesc serviciile să poată să știe ce pot primi de la agenții um, și nu, nu, aceasta să nu reprezinte o funcție birocratică suplimentară în care doar se plătesc anumite taxe operaționale. Aș dori să întreb prin intermediul dumneavoastră, domnule președinte, pe experții prezenți aici, atunci când vorbeați despre o nouă funcție de colectare a taxelor, care este plata de rambursare pe care o vedeți dumneavoastră, pentru că aceasta necesită o schimbare a managementului care, și a costurilor care intră în discuție în momentul în care se face o de schimbare la o agenție. Domnul Depre a atins problema birocrației, cadrului birocratic și uh, funcțiile uh, de contabilitate, ați putea să ne spuneți cum ar putea fi ele puse în aplicare. Vă mulțumesc. Merci, Madame Thomas. Mulțumesc, doamna Thomas. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, bine, nu știu dacă vorbim despre același lucru, dar uh, fie aceste taxe sunt o contribuție unică independentă de servicii și de prestațiile oferite, care nu e proporțională cu nimic, deci este fixă și uh, plătită de toate organismele care uh, beneficiază de serviciile agenției sau care este lega, are, are legături cu activitățile agenției, bun. E o parte fixă, foarte bine. Și nu Uh, are o pondere asupra alegerilor agenției. Apoi, dacă e vorba despre uh, plata contra unui serviciu, deci este proporțională cu serviciul, cu timpul de activitate și uh, cunoștințele agenției sau cu dimensiunea unei întreprinderi, nu contează, atunci se schimbă natura taxei. Și Domnule Depre, asta nu e o chestiune ideologică, am constatat acest lucru de mai multe ori cu instituții foarte performante care, pentru că nu a, primeau venit, că nu aveau venituri din partea statului sau colectivității, a trebuit să-și deschidă a, taxarea și și-au schimbat obiectivele agenției. Pentru că pentru a se finanța, atunci uh, lăsau deoparte misiunile de interes general care nu erau rentabile și alegeau uh, mai degrabă misiuni pentru întreprindere care furnizau resurse financiare și uh, treptat, mă refer aici la mai multe instituții din Franța, de pildă, natura Bine, eu vorbesc dumneavoastră despre ce știu, <laughs> pane scuze, îmi, cer scuze, pardon, dar bineînțeles, dumneavoastră aveți dreptul să vorbiți despre ce cunoașteți. Încet, încet, aceste institute, instituții uh, au lăsat de izbeliște natura uh, interesului general. Deci cum să echilibrăm, pe de o parte, plata din exterior, fiindcă este vorba despre o utilizare directă și a exact beneficii de pe urma activității acestor agenții cu științele și performanțelor și uh, Uh, cum uh, să echilibrăm asta cu protejarea misiunilor de interes general pentru uh, ca nu mai pentru ca misiunile private să nu fie singura sursă de venit a agenției, ca atunci cele de interes general vor dispărea. Deci chestiunea de limitare este foarte importantă și apoi definirea acestor taxe este foarte importantă. Ce este? înseamnă plătirea unei contribuții uh, sau este o taxă pentru toate uh, întreprinderile la același nivel, fără să uh, ținem cont de serviciile prestate. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Um, ca să um, fac lucrurile mai ușor de înțeles în ceea ce privește acest raport, um, vreau să... Bine, ne pierdem în toate astea, CCBO, EMA și mai departe, uh, vreau să vă spun că trebuie să nu uităm care este obiectivul acestei agenții, care nu apare foarte clar din aceste sigle și acronime. Și eu mă întreb uh, de ce le limităm la 35%, la 37%, nu 34%. Și poate domnul Iurel ar putea să ne spună ce părere are comisia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Gaier și comisiei dumneavoastră pentru că, pentru că a luat această in, inițiativă a studiului care ne face să înțelegem mai bine um, cât de complicată este chestiunea activităților finanțate prin taxe a agențiilor. Cum am spus în acest studiu, Comisia dorește să analizeze posibilitatea finanțării prin taxe a agențiilor, prin percepția de taxe de către agenții, pentru a reduce povara asupra bugetului european. Și aici um, considerăm că acest raport este foarte important uh, în această discuție. Dar trebuie amintit, așa cum a spus doamna Gresle, că trebuie să existe o, un sistem de guvernanță bine pus la punct, să rămână, pentru ca evoluția taxelor să fie controlată și să se evite conflicte de interese. În ceea ce privește abordarea orizontală prin perceperea de taxe pentru finanțare, trebuie amintit că agențiile reglementează sectoare diferite, deci stabilirea taxelor trebuie să țină cont de specificitatea acestor sectoare. Ținem, luăm notă de potențialul limitat uh, de extinderea prelungirii taxelor și Interesul exprimat în acest studiu de a folosi finanțare um, suplimentară, cum ar fi uh, taxe pentru utilizatori și, uh, bineînțeles, trebuie să avem grijă să vedem care sunt consecințele juridice uh, pentru Uniunea Europeană când se percep uh, costuri care pot fi as, asimilate taxelor. Apoi, în studiu se spune că gestionarea organi- că, ge, um, că managerii uh, organigramelor um, fac sistemul de finanțare prin taxe prea rigide. Da, este, există o rigiditate, dar aceasta este motivată. Activitățile finanțate prin taxe pot fi, pot fi volatile, ceea ce subminează importanța creierii posturilor cu mare atenție și cei de la Deloitte ne-au dat un exemplu foarte grăitor al ECA, nivelul taxelor de la ECA care va, se va reduce semnificativ în următorii ani și va trebui să vedem cum, cum gestionăm impactul asupra nivelului personalului din aceste agenții. Apoi, uh, uh, venitul neașteptat și, uh, de fapt, nevoile de venit uh, neprevăzute pot să reprezinte o provocare pentru buget. Aceste activități uh, par să nu coste nimic uh, la bugetul european la prima vedere, însă pe termen lung lucrurile nu stau așa, fiindcă creează um, pa pasive în ceea ce privește pensiile care trebuie și, și probleme cu pensiile care trebuie să fie suportate la bugetele european pentru, acest, pentru personalul acesta. Trebuie să avem, deci, o abordare echilibrată în ceea ce privește organigramele ag- agențiilor. Vă reamintesc de pilo- proiectul pilot de la EASA, un element uh, foarte important aici. Vă mulțumesc încă o dată că ați organizat această, acest, că ați cerut acest studiu foarte interesant. Mulțumesc. Aș fi vrut să dau cuvântul și agențiilor, dar nu am timp, din păcate. Îi rog pe agenții, pe reprezentanții agențiilor să ne facă să ne prezinte observațiile lor în scris, să ne spună în ce măsură pot uh, prevedea taxe suplimentare, fiindcă acestea înseamnă și o uh, reducere a impactului bugetar, ceea ce uh, um, dă flexibilitate bugetului nostru. Trebuie să arătăm că fiecare agenție are o plus valoare specifică și să se răspundă tuturor criteriilor de eficiență, competitivitate și excelență. O să dau cuvântul domnului Thierry Van Schubruck, dar mai trei minute, fiindcă suntem foarte presați de timp. Mulțumesc, o să încerc să fiu foarte rapid și să răspund observațiilor făcute în ceea ce privește Comentariile uh, făcute la început cu privire la uh, răspunderea BNB de față de industrie și corporații uh, și problema corporațiilor, faptul că trebuie să se discute despre aceste taxe și că trebuie discutat cu corporațiile. Da, într-adevăr, este, este adevărat. S-a vorbit despre independență, E adevărat că și în uh, studiile noastre de la început a ieșit în evidență acest lucru, dar și în studiul cu agențiile nu s-au făcut comentarii în ceea ce privește probleme anume cu privire la independență din cauza acestor uh, sisteme pe, de percepere de taxe. S-au făcut câteva comentarii în ceea ce privește uh, suma sau 34% și o posibilitate de a adăuga 3-4 puncte procentuale uh, suplimentare ar, încer, ar, începe, ar însemna, de fapt, adăugarea 90 la 100 de milioane uh, în ceea ce privește finanțarea disponibilă pentru agenții în conformitate cu interpretarea dumneavoastră, deci această majorare de la 34 la 37% ține de natura serviciilor um, finanțate de taxe percepute. Este vorba de certificarea de supraveghere a tipurilor de activități, așa cum am spus, pentru majoritatea agențiilor um, nu există această relație în ceea ce privește activitățile și industria, deci nu există acest potențial cu privire la celelalte surse de finanțare, aici este vorba de plata pentru servicii, am, v-am explicat că natura serviciilor este limitată pe de o parte, deci nu, va, nu se vor genera sume mari, dar și previzibilitatea acestei finanțări este limitată, deci potențialul nu este nici el foarte mare. În ceea ce privește schimbarea regulamentului financiar cadru, acest studiu nu spune că nu ar trebui să, să existe un control centralizat, nu, nu se spune că nu trebuie să existe o descărcare pentru aceste agen, agenții. Noi spunem că în ceea ce privește armonizarea unor uh, uh principii de percepere a taxelor, ar fi mai bine să se simplifice lucrurile uneori. Apoi, s-a vorbit despre proporționalitatea taxelor, dacă sunt proporționale cu serviciile uh, oferite. Vreau să vă spun aici că în majoritatea cazurilor taxele au o legătură, există o legătură între taxe și costuri. Nu înseamnă că toate se bazează pe costuri, dar în majoritatea cazurilor există o legătură, deci taxa percepută reflectă într-o mare măsură costurile perceput, costurile suferite pentru uh, oferirea serviciilor. În ceea ce privește actorii mai mari și mai mici, um, acest lucru nu a făcut obiectul studiului, dar știu că toate, toate sistemele de taxe țin cont de, de, diver, de sume diferite pentru agențiile mai mici, pentru organizațiile mai mici. IMM-urile, deci, um, primesc taxe mai mici pentru a nu se distorsiona piața și pentru a nu fi o, pro, o povară prea mare asupra organizațiilor mai mici. S-a realizat o întrebare în ceea ce cultura de cooperare între agenții. Vreau să vă spun aici că asta nu ține, nu ține de studiul nostru, deci nu prea pot să vă ofer mai multe informații. S-au făcut unele observații cu privire la potențialul de armonizare uh, colectarea taxelor, dacă am înțeles o bine, adică la ora actuală sisteme de colectare diferă de la o agenție la alta, este important de știut că natura sistemelor de taxe este diferită uh, dacă facem o, o comparație între um, agenții, ne dăm seama că situațiile sunt uh, foarte diferite și, ca, și, și metoda de calcul este diferită metoda de stabilire a taxelor. Deci, eh, cred că s-ar putea face o oarecare armonizare, dar trebuie să recunoaștem că modul în care sunt calculate aceste taxe și, eh, și eh, modul în care sunt facturate, iarăși este foarte diferit. Cred că mi-am folosit, mi-am terminat timpul alocat, apoi în ceea ce privește jargonul agențiilor, la pagina 6 aveți, uh, aveți mai multe explicații și sper, să asta, sper că vă ajută asta pentru a înțelege mai bine lucrurile. Mulțumesc foarte mult! Ce scuze că v-am grăbit. Dacă mai aveți observații suplimentare, să ne trimiteți înscris, vă rog. Și uh, vreau să le spun colegilor uh, care au venit mai târziu că interpreții ne-au spus că sunt rechiziționați și deci vor uh, termina interpretarea la 10 jumătate fix. Deci o să începem imediat cu voturile. Mulțumesc experților. S-au făcut multe propuneri care s-ar putea să aducă mijloace bugetare mai semnificative. Dragi colegi, vă rog să uh, băgați cartela de vot în console ca să facem o, un test. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se pare că nu. Se închide votul. O să votăm mai întâi mandatul pentru trilog. Domnule președinte, intervenție din sală. Îmi cer scuze, nu am cartela de vot. Voi ridica mâna, dacă îmi permiteți. Bine, am notat. Sunteți gata de vot? Mandatul pentru trilog, care va avea loc pe 12 iulie cu privire la proiectul de buget pe 2019 pentru Uniunea Europeană. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5. Împotrivă? Haideți să verificăm numărul 5. Se deschide votul. Se închide votul? Il est repoussé. Madame Weiderev, vous avez voté dans quel sens Madame Weiderev, cum ați votat? Se respinge oricum. 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 12. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri. Ar fi bine dacă puteți, ați putea să ridicați mâna. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Se deschide votul. 13. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 2 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 și 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, pentru că nu ridicați cu toții mâna cum trebuie, dragi colegi. Haideți să verificăm. Ridicați mâna. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 29. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Dar vă rog frumos să ridicați mâna se deschide votul. 60. A votat toată lumea? Se închide votul. Egalitate. Da? Se respinge. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 se retrage, 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 38. Cu amendament oral al raportului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm electronic amendamentul 60. și deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 14, 61 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 64. Comandament oral din partea raportului. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 67 cu amendament oral din partea raportului cine pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru Împotrivă. Abține se adoptă. 69 cu amendamentul oral din partea raportorului cine pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 a fost retras, 71 cine pentru împotrivă, abțineri, se respinge 72 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 72 se deschide votul electronic. Se închide votul. Se adoptă 13 la 11. Doamna Vaidere? Da, sunteți de acord. 73 24, 23, mă scuzați cu amendamentul oral, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Uh. Okay. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul, compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul uh, 90 pentru, împotrivă, abțineri respins. 91. Respins. 92. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru împotriva abțineri se adoptă, 101 cine este pentru împotrivă, abțineri respins, 102 pentru împotrivă, abțineri respins, 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, nu, e caduc. 108 este caduc. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 115. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 117. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins, 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 120 cu amendament oral al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendement emploi Ample 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Fem 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și... Check, check, check solo check. Ah je l'ai, je l'ai, on l'a voté celui-là Oui, mais ils veulent euh, faire un check. Ils veulent un check. Ah, pardon. Vous... Ah, îmi cer scuze, vroiați să verificăm am votarea pe FAM 1. Votul e deschis. S-a închis votul. 14 împotrivă, 12 voturi pentru, este respins. În legătură cu textul în totalitatea sa. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. Demande le monde a voté Non. A votat toată lumea? Unii dintre dumneavoastră nu au votat încă. Nu putem să așteptăm la, desf- la nesfârșit. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 4 împotrivă, o abținere Doamna Vaidere, a, ah, v-ați găsit cartela de vot. Foarte bine. Naturellement, je félicite notre... Bineînțeles, felicităm raportorul, doamna Vioti, domnul Vioti. Trecem la următorul vot. proiectul de modificare a bugetului 2008-2018, numărul 3, care uh, se leagă de extinderea facilității pentru Turciei, pentru Turcia, pentru refugiați. Deci, dacă sunteți de acord, poate putem vota în bloc amendamentele 3, 4, 5 și 7. Nu aveți obiecții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri au fost respinse. Nu? Nu sunteți de acord? Bine. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Vot de, votul este deschis. S-a închis votul, respins cu 14 voturi la 12. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Pe întregul text, nemodificat, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi la 4, cu două abțineri. Felicitări raportorului general. Îi dau cuvântul acum raportorului uh, pentru buget în legătură cu modificările de transferuri. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să votăm în această dimineață 5 uh, solicitări de transfer. Se propune transferul de fonduri de la rezerva de urgență către linia umanitară pentru a acoperi ajutoarele pentru mai multe uh, state care au fost afectate de dezastre naturale, uh, secetă și deplasarea de populații. Este vorba de 120 de uh, milioane de euro în credite de plată și credite de angajament. Mă voi referi la toate împreună pentru că nu sunt problematice și vă propun să le votăm împreună pe toate cinci. Prima este decizia 12 a Comisiei privitoare la Etiopia, unde se estimează că 1,4 milioane de persoane au fost uh, strămutate intern după uh, în, în mai 2018 s-a declarat o stare de urgență și propun transferul de 35 de milioane de euro de la rezerva de urg- pentru ajutorul de urgență pentru uh, asistență umanitară, inclusiv Uh, persoanelor strămutate intern care în momentul de față nu primesc niciun fel de sprijin. Se, vo, se, va, se vor cumpăra adăposturi și uh, asigurarea educației uh, și hranei în urgență. Vă uh, sugerez să uh, susținem acest transfer pentru cei care au nevoie de el în Etiopia. Uh, la, în 18 uh, este vorba de Congo, a, a avut loc o epidemie de, Cong, de, de Ebola, de asemenea o escaladare a violențelor. 5 milioane de euro vor fi alocate către cei afectați de către Ebola și um, pentru uh, uh, protejarea victimelor și măsurilor pentru cei afectați. În al treilea rând, um, o măsură pentru Sudan, unde numărul de persoane care necesită asistență umanitară a crescut cu 1,6 milioane, de aceea uh, punem 10 milioane de euro la dispoziție pentru a, uh, a ajuta la îmbunătățirea situației de securitate aceste fonduri vor asigura hrana pentru acești oameni. Decizia 15 privește Ciad, Camerun și Nigeria. De asemenea, persoane strămutate, 30 de milioane de euro, eh, asistență alimentară și nutriție pentru cei care sunt în condiție gravă. Și decizia 16 privește Afganistanul, 20 de milioane de euro, datorită faptului că seceta eh, eh, că este o secetă, acolo nu a fost suficientă zăpadă în timpul iernii, nu există suficientă apă, situația de securitate în general este destul de precară și de aceea punem la dispoziție 20 de milioane de euro pentru a furniza cu apă și de asemenea pentru a-i ajuta pe cei strămutați intern și cei uh, afectați de către războiul din Afganistan. De asemenea, pentru că Afganistanul se așteaptă ca o, un milion de persoane să se întoarcă din uh, Irak și, uh, și Pakistan în acest an, deci este nevoie de mai mult, uh, sus, de mai, mai mult sprijin la fața locului. Domnule președinte, vă propun să le votăm împreună și vă propun să votăm pentru. Merci, monsieur le rapporteur général. Y a-t-il des questions, des observations Mulțumesc. Aveți obiecții sau observații? Nu văd nimic. Așa că votăm. Raportorul general ne, votează, ne recomandă să votăm în bloc aceste 5 transferuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. E vot electronic, însă îmi cer scuze, spune președintele. O să reluăm uh, votul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 24 pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Acum are cuvântul domnului Ashworth, care dorește să ne propună câteva transferuri, viramente de la Comitetul Regiunilor, pe care le-am mai menționat la reuniunea dinainte, dar raportorul dorea informații suplimentare, transfer pentru PE, Comitetul Economic și Social, Ombudsman și Curtea de Conturi articolul 25 al regulamentului financiar. Domnule Ashworth, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe transferuri în această săptămână. Niciunul nu creează nicio problemă foarte gravă. Niciunul uh, necesită un vot special. Așa că o să trec prin toate. Primul este, după cum am zis, legat de Comitetul Regiunilor, care dorește să transfere 60.000 de euro pentru sistem de informații în uh, Jacques Delors. Noastră a spus că a fost uh, amânat de săptămâna trecută pentru că mai vreau să pun niște întrebări. Am primit răspunsuri de care sunt satisfăcut și deci economiile au putut să fie făcute din remunerații uh, din cauza inflației din Belgia de anul acesta Apoi uh, a mai existat o cerere din partea CESE care cerea 175.000 de euro să transfere pentru a plăte, plăti pentru ecrane în Jacques Delors, dar și pentru echipament uh, tehnic pentru a înlocui uh, echipamentele care sunt învechite acolo. Nu e nevoie de vot. Aș vrea să fac totuși două comentarii. În primul rând, spun, vreau să spun că sunt gata să adoptăm o parte din uh, această dorință, dar o parte din echipamente erau pentru sistemul de votare la reuniunile CESE, care însă sunt uh, organizate acum în Parlamentul European. De aceea mă surprinde că sistemul nostru pare neadecvat. Uh, Aș vrea să comentez deci asupra acestei chestiuni. Aș vrea să mai fac și încă un comentariu și să spun că atunci când întocmim bugetul, traducerile, deci costul traducerilor nu a fost negociabil cu ECOSOC. Ni s-a spus că nu există marjă de manevră, dar de fapt noi am constatat că 175.000 au fost uh, economisiți din uh, costuri de traducere. Vreau doar să constat cu surprindere acest lucru. Al treilea punct se referă la Curtea Europeană uh, de la mm, Curtea de Conturi. Nu vreau să trec prin toate cele cinci uh, cereri de transfer pe care le am, majoritatea despre sume mici, mai mulți deputați au primit întrebările pe care le-am uh, trimis, unde am cerut explicații. Curtea a reușit să facă economie mai multe linii de bugetare, și uh, a putut să demonstreze și o creștere a productivității și economii în domeniul traducerilor. Parlamentul European are o cerere de transfer. Scopul este să se elibereze fonduri pentru a mai angaja opt agenții contractuali care pot să facă sarcinile uh, suplimentare Um, în momentul în care um, vor, se vor retrage deputații din Marea Britanie. De asemenea, avem 3 până la 4 contracte um, tot pe durată determinată în domeniul mass media. Și în final, ombudsmanul european cere un transfer de 66.000 de euro pentru uh, finanțare de traininguri și traduceri care au apărut uh, datorită activității suplimentare a departamentului uh, ombudsmanului, care uh, acum are mai multe sarcini. Domnule președinte, recomand un vot pozitiv la toate aceste cereri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Am notat uh, avizul dumneavoastră favorabil la toate aceste transferuri. Dacă nu există obiecții, aș vrea să consider că sunt adoptate. Îmi cer scuze? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să cer un vot pe unul din transferurile bugetare. Aș dori uh, un vot pe cererea Curții de Conturi pentru 516.000 de euro. E vorba de ECBA, uh, VAT 2014. Um, în explicații se spune că se dorește folosirea 150.000 de uh, de euro pentru tablete electronice cu 4G pentru uh, managementul intermediar. Nu mi se pare că se folosesc bine banii contribuabilului aici. Uh, este doar un alt exemplu de o planificare lacunară în partea curții. Am văzut foarte multe transferuri foarte dubitabile în ultima vreme din partea lor. Mulțumesc! Da, vă rog, doriți să luați cuvântul și dumneavoastră? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, noi suntem împotriva depășirilor de bugetare aici. Aici mă refer și eu la Curtea de Conturi. Curtea de Conturi este foarte importantă și de obicei aprobăm uh, orice transfer. La toate celelalte noi însă suntem împotrivă. Mulțumesc! Bine, atunci vom vota prin vot electronic. Cine dorește să mai ia cuvântul? Domnul de Santos. Vă rog. Eh, obrigado, Presidente. Não, é, é muito rápido, é apenas... Mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să spun că, în general, eh, sunt de acord cu propunerea raportorului. De fapt, eh, v-am chiar să felicit pentru activitatea sa, mai ales că în ultimele săptămâni a reușit cu informații să ne înlăture unele îndoieli și eu voi vota pentru și în direcția de care s-a vorbit. În ceea ce vește Curtea de Conduri, uh, Uh, cred că aici e vorba de uh, lucrători mobili, deci nu permanenți, care au nevoie de această tehnologie pentru activitatea lor. Și voi vota pentru din acest motiv. Mulțumesc! Bien, qui d'autre demandait la parole Personne Cine mai dorește să ia cuvântul? Nimeni. Vă sugerez, dragi colegi, să considerăm adoptat uh, acele transferuri care nu fac obiect, obiectul în rezerve și prin vot electronic să votăm pe ECR VAB uh, 18. S-a deschis votul, vă rog, uh, vot prin apel, uh, prin vot electronic, vă rog. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 uh, de voturi la uh, 3. Acum, fără o, uh, nicio abținere, acum doamna Hulmaier poate să ne prezinte dosarul care a fost deja dezbătut la ultima reuniune cu ușile închise. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Între timp, din partea administrației Parlamentului s-au trimis toate documentele raportărilor din umbră. Am discutat despre acest lucru și am spus că pe viitor documentele trebuie să fie trimise la timp atât raportorilor cât și raportorilor din umbră și că informațiile non-confidențiale sau sensibile, cum ar fi, de exemplu, informațiile despre costuri și rubrici care nu sunt uh, legate de chestiuni de securitate și despre concepte de securitate să poată să fie transmise către membrii comisiei. În rest, am fost uh, cu toții de acord că dosarul este confidențial din cauza sensibilității acestor lucrări pentru că nu putem să creăm uh, un uh, uh, spațiu public pentru uh, a discuta despre securitatea clădirilor de la Strasbourg sau ai de aici. Ideea este să avem un, uh, o zonă de verificare a securității care să fie în afara Parlamentului și nu în interiorul ei, să avem un, uh, o acreditare separată pentru vizitatori care de asemenea să nu se găsească în interiorul Parlamentului înainte să fi fost verificați din punct de vedere al controlului de securitate și uh, de asemenea să existe un punct de control și pentru vizitatorii uh, individuali sau grupuri. Clădirea are 257 de per- capacitate de 257 de persoane. Știe toată lumea câteodată ce se întâmplă la Strasburg în ceea ce privește vizitatorii și nu este foarte mare, deci nu este niciun caz supradimensionat din partea Parlamentului. Are 1750 de metri pătrați și timpul de construcție este 25 de luni, iar costurile sunt de 11,3 milioane iar uh, defalcarea uh, va fost trimisă deja. De aceea, domnule președinte, eu aș cere să votăm pentru. Bun, mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Nu dorește nimeni să mai ia cuvântul, așa că o să trecem la vot. Vot prin uh, consola electronică. Vă rog să votați, s-a deschis votul. S-a închis. Raportul a fost adoptat cu 23 de voturi la 1 și 3 abțineri. Felicitări raportorului. Domnule Rubich, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să notez acum la vot că la Consiliul, în ceea ce privește CFM-ul, purtăm o dezbatere publică despre un sediu pentru Uniunea Europeană, așa spune vorbitorul, au existat deja exprimări din partea Franței și din partea Germaniei în ceea ce privește și președințiile și după părerea mea de aceea este clar că tratatul de la Lisabona arată că sediul este Strasbourg, sediul Parlamentului, de aceea ar trebui să ne pregătim ca sediul Parlamentului să fie pe viitor doar la Strasbourg, astfel încât să se facă economii la costurile de transfer. Aș vrea să rog uh, serviciile noastre să verifice strategia posibilă pentru ca să uh, vedem cât ar costa să plecăm de la sediul acesta pe care îl avem acum de la Bruxelles. Domnule Rubic, eu personal n-aș vedea nicio problemă cu recomandarea dumneavoastră, dar având în vedere ora și constrângerile pe care le avem pentru că trebuie să încheiem votul la înainte de 10.30, o să amânăm pe mai târziu dezbaterea, dar am notat observația dumneavoastră. Ne vom pronunța acum uh, asupra rezoluției, extinderea listei țărilor, Banca Europeană poate să acorde extinderea către Iran. O să ne pronunțăm acum în ceea ce privește acest vot pe un vot separat în două părți. Pentru prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm prin vot electronic. Prima parte. S-a închis votul. Respins 21 de voturi și 2 împotrivă. Acum partea a doua. Iar acum votăm întregul text non-amendat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se respinge 22 de voturi la 4. O să încheiem acum cu... Am încheiat, de fapt, cu voturile acum. În ceea ce privește politica imobiliară pe care a început să ne o prezinte domnul Rübich și doamna raportor, vreau să întreb pe doamna raportor dacă are vreo comunicare de făcut. Nu are nicio comunicare de făcut. Atunci vreau să vă întreb, dragi colegi, dacă aveți întrebări uh, la diverse. Nu sunt probleme, domnule Dupre. Domnule președinte, eu aș dori să știu de ce s-a modificat poziția grupului meu în sala de reuniuni. Noi am fost pe partea cealaltă până acum și acum e pentru prima dată că stau pe partea aceasta. Aș vrea să știu care este regula pentru că vreau să știu dacă e o promovare sau este o pedeapsă sau o eroare. Ce que vous ressentez là doit être ressenti par chaque Ceea ce simțiți dumneavoastră probabil simte toată lumea, singurul care nu s-a mișcat de la locul lui e președintele. Bun, nu e nimic la diverse. Următoarea reuniune, dragi colegi, va avea loc la Strasbourg care este sediul unic, domnule Rubic, nu-i așa? Vă confirm uh, al Parlamentului pe 2 iulie, luni, cu Econ împreună și cred că este la 19.30, nu, la 20.45. Fără observații, atunci se suspendă ședința.